Uh, din partea socialiștilor și democraților cererea de a-l numi pe domnul Silva Pereira, membru la Comisia Econ. Are cineva observații? Se pare că nu și deci numirea se